Doamnelor și domnilor, autoritățile competente din Portugalia mi-au comunicat că domnul João Pimenta Lopes a fost ales în Parlamentul European cu începere din 31 ianuarie 2016. Domnul Pimenta Lopes o înlocuiește pe doamna Ines Cristina Zuber. Parlamentul ia act de alegerea colegului Pimenta Lopes. Doresc să-i urez bun venit și să-i amintesc că trebuie să respecte condițiile prevăzute în regulamentul de procedură și numai cu această condiție va putea să-și ocupe locul în Parlamentul uh, European. Doamna Zipel, cu un punct procedural, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mă refer, uh, să vă pun o întrebare. Dumneavoastră, ca președinte al acestui Parlament, ați fost implicat uh, în